Okay, dear colleagues, uh, let's start. Ei bine, dragi colegi, vă propun să începem reuniunea noastră INTA în urma audierii publice pe care am avut-o împreună cu IMCO și în primul rând aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la audiere. A fost o plăcere pentru mine să constat că sunt uh, prezenți uh, foarte mulți membri INTA și extrem de puțini membri IMCO. A fost uh, bine de constatat acest lucru din perspectiva președintelui. Punctul 2 de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Nu avem solicitări de modificare, se consideră așadar adoptată. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 14 și 15 martie. Cred că vom proceda ca de obicei. Procesul verbal se consideră adoptat dacă nu se primesc comentarii până la finalul reuniunii. Punctul 4. Comunicări ale președintelui. Ca de obicei, Vă aduc aminte că întâlnirea este transmisă pe internet. Știți că sunt uh, foarte mulți prietenii noștri care ne urmăresc de la Lisabona, Tallinn, Riga, Amsterdam și din alte locuri. Și vor analiza în detaliu ceea ce spuneți și faceți. Dacă îmi permiteți o scurtă observație în ceea ce privește situația negocierilor TTIP, următoarea rundă va începe pe 25 aprilie la New York. Înainte de acest lucru, doamna Cecilia Malmström uh, ne va mai vizita, va încerca o accelerare a procesului dar nu e încă clar ce vă va aduce această rundă de negocieri. Punctul 5. Situația negocierilor în curs din cadrul trilogului. Există negocieri în curs în ceea ce privește mineralele din zone de conflict și bunuri uh, datorate torturii, în ceea ce privește uh, statisticile în ceea ce privește comerțul internațional. Vă aduceți aminte că am avut acum un an și jumătate un acord cu Consiliul în ceea ce privește acest regulament, dar Consiliul nu a dorit să accepte compromisul pentru că au existat diferende în ceea ce privește utilizarea actelor de punere în aplicare și actelor delegate, în special în ceea ce privește participarea experților din partea Parlamentului European și din partea Consiliului în cadrul grupurilor de experți. Așadar, acest acord, chiar dacă a fost uh, finalizat de echipa de trialog, a rămas așa cumva în suspans, nu a fost uh, refuzat, dar a rămas cumva în aer. Iar după ce am încheiat acordul INTA, acum câteva săptămâni am introdus în regulament uh, prevederile din acordul inter instituțional, astfel încât diferendele acum sunt soluționate și vom fi în măsură să votăm uh, mâine. Trecem acum la punctul 6 pregătirea revizuirii postelectorale a CFM (2014-2020) și expertul nostru din uh, această comisie, dar și de la nivelul Parlamentului, este Reimer Böge, care îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, în Comisia competentă pe fond, Comisia de Bugete, Ian Olbri și Isabel Toma sunt raportorii numiți. Astăzi voi fi relativ succint, cu toate că mm, sarcina pe care avem în față, revizuirea cadrului financiar multianual, reprezintă un exercițiu care deja se promite a fi foarte dificil. Dar trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea și transmit aici un mesaj foarte clar atât Comisiei cât și Consiliului că dacă în anumite probleme cheie nu se va ajunge la o apropiere de, de politica bugetară a Parlamentului European, putem spune încă de acum că vom elabora uh, noi proceduri de uh, deliberare bugetară cum nu le-ați cunoscut până acum. De ce spun asta? În ultimele luni, datorită crizei refugiaților, am operat deja niște realocări bugetare și niște reportări, uh, cum până acum în toată istoria mea și cariera mea de până acum nu, am, nu le-am văzut. Deci gândiți-vă la uh, cei 9,2 miliarde de euro uh, adoptați și realocați în procedură de urgență pentru anii 2015 și 2016. În negocieri foarte dificile cu uh, președinția irlandeză a Consiliului și uh, într-o situație care a dus aproape la eșec uh, datorită unor cifre și date care uh, nu au fost prezentate publicității sau nu au fost reale, am uh, reușit să accelerăm procedurile de adoptare bugetară pentru a ne folosi cât am putut de marjele de manevră puse la dispoziție și pentru a uh, salva pe cât posibil Eh, plățile pe care ni le doream eh, la nivel maxim de 960 respectiv 908 milioane de euro. Știam că eh, urma să ajungem la o situație de întârziere în alocări care ar duce la dificultăți extreme, adică să pierdem practic niște angajamente de plată foarte importante. Ehm, asta ar fi avut impact și asupra activității noastre. Problema este că această situație nu există doar în, în domeniul structural, ci eh, tot mai des întâlnim situația încât eh, în situația în care situa- instrumente de politică externă nu pot fi eh, implementate suse 100%. Asta pentru că uh, în țările cu care avem parteneriate importante și în care încercăm să contribuim la stabilizarea, consolidarea societății și a democrației, apar evenimente neprevăzute sau noi eh, înșine suntem eh, prea complicați în eh, procedurile pe care le impunem pentru executarea acestor linii bugetare. Așadar, în lumina provocărilor prezente și pe fundalul situațiilor Eh, prezente la capitolele 3 și 4, trebuie să luăm multe decizii eh, importante și nu vorbesc aici doar de eh, alocări pentru Europol și Frontex. Da? Vă reamintesc că, că anul trecut Consiliul nici n-a vrut să ia în discuții modificări pentru aceste două agenții. Deci trebuie să ne gândim foarte, foarte bine cum putem, în lumina uh, vecinătăților pe care le avem cu uh, partea de răsărită a Europei, cu Orientul Mijlociu, să facem uh, așa încât să nu fim înconjurați numai de state eșoase, failed states. Deci trebuie să ne gândim foarte clar cum integrăm politica, com, politicile comerciale în această abordare Uh, generală. Tocmai de aceea, cu privire la capitolul 4, am încercat să introduc în avizul nostru și referiri la încercările disperate ale Comisiei de a mai opera niște modificări, uh, de a crea fonduri extrabugetare, uh, chiar la limita legalității, aș zice eu. De pildă, 1,5 miliarde de euro pentru Africa de Nord din resurse bugetare, din Fondul de Dezvoltare European, din alte situații. Sigur că prima mea abordare întotdeauna este dacă putem face o realocare de, din altă parte. Da? Dar Comisia a propus și să preluăm din politica de, vecin, de vecinătate 500 de milioane în același scop, sperând că uh, statele membre vor contribui uh, prin uh, contribuții naționale cu alte 1,5 miliarde. O astfel de procedură este permisă conform codului procedural pentru elaborarea bugetului, dar vă spun că în experiența noastră și conform datelor pe care le avem, statele membre n-au livrat nici măcar 100 de milioane în acest fond. Deci speranța că va mai, vor mai exista contribuții uh, care să fie făcute în, uh, la nivel uh, interguvernamental, uh, aceste speranțe s-ar putea să fie speranțe deșarte. Sunt, uh, sunt uh, țări care pun la dispoziție 3 milioane și atunci au pretenția să fie în Consiliul de Coordonare. Asta este o situație uh, cât, cât, uh, cât se poate criticabilă. Dar pentru că trebuia să reanunțăm repede, am, uh, am recurs la astfel de măsuri de urgență. Însă, a, procedura în sine a, înseamnă că nu doar irosim fondurile astea bugetare, ci a, practic facem și o delocalizare, o externalizare a inclusiv a competențelor parlamentelor. Și atunci trebuie să ne întrebăm, vrem, vrem uh, o planificare bugetară rezonabilă cu toate implicațiile acestea sau vrem o externalizare a competențelor și atribuțiilor parlamentare, ceea ce însă ar dăuna mult uh, Parlamentul European. Um, trebuie ca uh, codul de procedură, uh, regulamentul de procedură pentru elaborarea bugetului să fie respectat, pentru că altminteri, uh, toată credibilitatea noastră este în joc. Și, sigur, trebuie să putem răspunde cu mai multă flexibilitate la uh, provocările momentului, dar în același timp trebuie să știm că agenda politică și de politici comerciale a Uniunii Europene și a Comisiei Europene trebuie și ea să fie dotată cu suficiente uh, uh, fonduri, fără însă a periclita creșterea, ocuparea și stabilitatea partenerilor noștri. Și cu asta, domnule coleg Schuster, uh, trec la evaluarea instrumentelor existente. Cred că ar trebui să primim mai multe informații și să avem exigențe mai mari vis-a-vis -vis de comisie și în raportul meu uh, voi insista asupra acestei teme a evaluării instrumentelor existente. Da? Deci, uh, serviciile comisiei nu trebuie să se împiedice de problema banilor. Trebuie uh, mai degrabă să se gândească în ce măsură există sau nu există voință politică de a face ceva. Mă gândesc însă și la criza refugiaților și la alte provocări. Uh, aici, uh, de asemenea, cred că trebuie să combatem uh, rădăcina răului și trebuie, asta înseamnă implicit că trebuie să ne aplicăm foarte atent asupra conținutului acordurilor comerciale. Naționalizarea IMM-urilor, de asemenea, este o temă foarte importantă. Și uh, Uh, de asemenea, foarte important este și Fondul European uh, de Garanții pentru reducerea uh, riscurilor creditelor pe care Uniunea Europeană le oferă statelor terțe. În rubrica 5 este important să fie puse la dispoziție sume care sunt fezabile din punct de vedere al acordurilor comerciale, pentru că altminteri Ă, nu, nu avem de ce să vorbim despre continua îmbunătățire a acestor acorduri. Din păcate, nu mai avem la dispoziție, la îndemână, instrumentul prin care Parlamentul putea dispune din niște rezerve bugetare în regie proprie. Da? Am ă, ă, folosit această, am trecut în rezerva bugetară și la un moment dat și Uh, cheltuielile de uh, călătorie ale comisarilor. Ei au fost uh, furioși, dar noi am avut acest instrument la dispoziție atunci când am avut nevoie de el și cred că ar fi util să ne putem folosi din nou de așa ceva pentru a putea răspunde cu hotărâre provocărilor momentului. Cam atât deocamdată, domnule președinte, în legătură cu observațiile pe care le am vis-a-vis -vis de uh, problema revizuirii CFM. Va fi cu siguranță o situație dificilă, dar va trebui în același timp să ne impunem câteva puncte de vedere uh, cheie, pentru că altminteri politica bugetară uh, nu poate decât să eșueze în următorii ani. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru această, acest punct de vedere profund. Da cuvântul raportorilor din umbră acum. Ima. Felicitar al pune. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe raportor pentru proiectul de raportor de raport pe care l-a dat și poate să se bazeze pe colaborarea grupului uh, socialist. Vă spun de acum că vom încerca să venim cu amendamente pentru a aborda câteva aspecte în plus, dar sunt convinsă că vom putea să ajungem la un consens. Acum două observații. Una cu caracter general referitor la cadrul financiar multianual. Pentru noi este foarte important să se lucreze în continuare pentru o reformă a resurselor proprii ale Uniunii, astfel încât, într-adevăr, să dispunem de sumele necesare pentru a face față nevoilor de cheltuieli eh, din prezent și, sigur, pentru a putea mm, rezulta problemele legate de plăți, care, în loc să se reducă, se agravează. De asemenea, vrem să ne asigurăm de controlul democratic al Parlamentului cu privire la controlul uh, Um, resurselor um, alocate în întreaga Uniunii Europeană, pentru că, într-adevăr, um, unele au fost în afara bugetului european, cum a, fi, cum a fost mecanismul pentru refugiați. Deci noi trebuie să putem controla toate instrumentele financiare ale Comisiei. Acum, referitor la competențele noastre în această comisie, este esențial să se îmbunătățească resursele și eficiența metodelor de evaluare uh, a studiilor de impact, uh, atât ex ante cât mai ales ex post. Trebuie să avem o monitorizare mult mai amănunțită a modului în care um, se um, evoluează tot ce se, um, se convine într-un acord. De asemenea, trebuie să profităm de noile posibilități, din noile acorduri, astfel încât toți beneficiarii posibili să poată beneficia de acestea și să nu cumva să rămână neutilizate pentru că nu se cunosc. De asemenea, Credem că ar trebui să se facă studii de impact de măsuri posibile care ar putea să fie luate pentru a ajuta anumite state în uh, situații de urgență, dar având în vedere ce impact ar putea să aibă acestea în uh, sectoarele europene și eventual să adoptăm măsuri compensatorii. Și apoi insist că este necesar să se reformeze uh, fondul pentru adaptare la globalizare. Este absolut necesar să fie mai multe resurse în acesta și să fie uh, un acces mai bun pentru uh, IMM-uri, pentru că cele um, care sunt afectate de globalizare nu pot să rămână uh, neacoperite, pentru că nu um, ating pragul. Sper cu aceste cuvinte că putem colabora și să venim cu un document complet. Dankeschön, Marietje. Thank you very much, Chair. Thank you. Maritie. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru gândurile sale, cu care sunt în mare parte de acord. Avem a face cu o situație dificilă, un buget fără resurse, un buget fără credibilitate și asta este principala problemă. Sunt multe întrebări care trebuie puse în legătură cu bugetul, cu, în legătură cu cheltuielile, subvențiile pe care le uh, operează Uniunea Europeană eh, și legătura cu o economie eh, de piață a secolului 21. Este important ca comerțul să fie luat ca parte a unor instrumente mai eh, importante, mai cumprezătoare de acțiune externă a Uniunii Europene. Și apreciez comentariile făcute în legătură cu așa numita utilizare creativă a bugetului ceea ce subminează principiul more for more, mai mult pentru mai mult, adică uh, respectarea și re, re, uh, recompensarea uh, respectării drepturilor omului, a democrației, a statului de drept, etc., cu facilități comerciale. Deci trebuie să ne reamintim de principiile și valorile care stau la baza comerțului exterior și aliațiilor noastre externe. Comerțul este doar una din, eh, unul din elementele relațiilor externe. Sigur că, în același timp, eh, și pretențiile și exigențele sunt în continuă schimbare și trebuie să ne adaptăm și la aceste schimbări. Schimbările care au intervenit în eh, creșterea economică au un impact crucial pentru cetățenii noștri. De pildă, diplomația economică trebuie să-și regăsească resursele relevante pentru a putea funcționa. În același timp, trebuie să analizăm în mod critic dacă, să, dacă Comisia um, uh, are toate resursele pentru a gestiona problemele comerciale ale Uniunii Europene. Cu siguranță, uh, oamenii nu se așteaptă uh, doar să primească informații, să aibă acces la informații în sensul cel mai propriu și literal al cu, uh, cuvântului, oamenii vor să fie și ascultați. Este o cerință legitimă, practic, o pretenție legitimă a cetățenilor. Însă se pare că la comisie nu toată lumea este pregătită pentru asta. Sigur că nu, nu toată lumea de la comisie poate gestiona în același fel și cu aceeași eficacitate aceste exigențe. Deci uh, recomand și eu o mai mare flexibilitate cu privire la resursele care sunt alocate uh, pentru politicile comerciale moderne ale secolului 21, dar nu în detrimentul uh, cetățenilor. Mulțumesc. Helmut Scholz în numele GUE are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru propunerea foarte pertinentă pe care o face în uh, raportul său. Sunt de acord cu el și cu toți colegii că trebuie să reflectăm foarte profund și de principiu unde ne aflăm și cum, în, cum trebuie să ne raportăm față de uh, uh, ceea ce reclamă în prezent revizuirea CFM. La punctul 4, raportorul uh, raportorul face uh, trimiteri la uh, reducerile din cap, uh, bugetare la capitolul 4. Trebuie să ne gândim, de fapt, care este rezultatul ajutoarelor macroeconomice pe care le oferim. Pentru că comerțul nu este un cadou, dar relațiile comerciale reprezintă o contribuție la relațiile externe pe care le avem cu anumite țări pe care vrem să le ajutăm. Și atunci, uh, practic, să oferă ajutor macroeconomic fără să verifici care sunt condiționalitățile ce se impun, fără să verifici dacă, într-adevăr, impactul uh, acestui ajutor uh, este, este, între altele, și o dezvoltare durabilă. Așa ceva nu e posibil. O contribuție pe care noi vrem să o aducem la această temă este că prin politica comercială poți să generezi și venituri din, din taxe accize și taxe vamale, numai că prin, prin relațiile economice de tipul ajutorului oferit, practic aceste venituri proprii dispar și deci trebuie să ne gândim foarte mult dacă acest lucru este într-adevăr în folosul cetățenilor noștri. Trebuie să fim transparenți în această privință și cred că este neapărat necesar să eh, reamintim acest eh, lucru și raportorilor pe fond din Comisia de Bugete. Vă mulțumesc pentru colaborare. Cam atât din partea mea. Scacheler acum. Thanks and also thanks to the... Mulțumesc, eh, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului. Sunt de acord că mm, comerțul trebuie să aibă un rol activ și să fie o contribuție activă în relațiile noastre externe. Deci nu numai banii contează pe care îi cheltuim, dar contine și relațiile uh, și condițiile în care îi cheltuim uh, și vorbesc aici de dimensiunea relațiilor externe, a acțiunilor externe. Trebuie să evaluăm Trebuie să vedem dacă există o evaluare continuă a ceea ce cheltuim, a impactului pe care îl are pe, de, pentru dezvoltare uh, bugetul pe care îl cheltuim în extern. În ce privește fondurile de urgență, sunt de acord cu argumentarea dumneavoastră. Parlamentul nu trebuie lăsat pe din afară în, în ce privește uh, aceste fonduri, dar trebuie să ne gândim pe de altă parte cum putem fi flexibili și cum putem reacționa Uh, atunci când, într-adevăr, apare o situație de urgență și trebuie să putem reacționa. Voi depune câteva amenamente, dar vă mulțumesc oricum pentru prezentare. Mulțumesc, văd că nu mai am alte înscrieri la cuvânt, dau cuvântul comisia așadar. Oh, da. Thank you, Chair. Uh, first of all... Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportorului și eurodeputaților care au intervenit pentru comentariile făcute și, în special, pentru sprijinul constant pentru politica aceasta, fie vorba doar de termenii bugetului. Știți că Comisia, în acest moment, își pregătește propunerile. După părerea noastră, revizuirea ar trebui să reprezinte o ocazie pentru a orienta bugetul către competitivitate, creștere și locuri de muncă și pentru a confrunta noile provocări cu care ne confruntăm unele dintre care au fost menționate de către dumneavoastră astăzi. O să vedem ce disponibilități bugetare vor exista. Trebuie să evaluăm de asemenea cum ar trebui flexibilitatea actualului um, cadru multianual um, să funcționeze și cum am putea să ne îndeplinim um, obiectivele. Acum, la câteva dintre punctele specifice pe care le-ați menționat, în special evaluarea continuă a diferitelor uh, inițiative și am citit în proiectul de raport, de aviz, um, vă referiți la internaționalizarea IMM-urilor și a structurilor pentru afaceri care sunt în acest moment finanțate. Suntem de acord cu opinia noastră că ar trebui să evaluăm uh, valoarea adăugată și utilitatea acestei finanțări. Aș dori să reamintesc că diferitele servicii ale um, Comisiei împreună cu Parlamentul um, s-au întâlnit la nivel tehnic în acest context pentru a vedea ce fel de finanțare se acordă și dacă aceasta prezintă o valoare adăugată. Apoi, cât despre titlul 4, care este cea mai apropiată de această comisie, într-adevăr, finanțarea este destul de limitată, însă în acest moment evaluăm modul în care am putea să rezolvăm cât mai bine provocările din prezent și ne gândim de asemenea cum să facem în viitoarea revizuire la mijlocul perioadei. Vă mulțumesc foarte mult! It was a short answer, I guess. Deci răspuns uh, scurt. Dar oricum, uh, foarte bun. Acum dau cuvântul raportorului. Yeah, thank you, Chair. I take note of the... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Iau act de poziția Comisiei. Iau act. De Erwartung. Uh, și aș dori totuși să-mi exprim uh, speranța și așteptarea ca Comisia să, se, să treacă de partea Parlamentului în aceste negocieri dificile și să nu renunțe prea devreme. Pentru că știm cu toții că instrumentele pentru care a luptat Parlamentul cu mult angajament și care în final au mai fost introduse doar după ce cei trei președinți s-au întâlnit pentru a negocia ulterior. Știm așadar că ele, de fapt, astăzi mai sunt disponibile, că au fost deja extenuate, ceea ce înseamnă că dramatica relocărilor, realocărilor necesare arată cât de important a fost să avem o poziție foarte strictă acolo, să impunem mai multă flexibilitate, dar în momentul de față instrumentele practic sunt epuizate, care nu vor mai fi disponibile pentru a doua jumătate a perioadei despre care vorbim. Și cred că și ceea ce a spus colegul Scholz, în ceea ce privește încasările din <clears throat> taxe vamale, nu știu dacă va fi o, o temă, dar are evident uh, un efect asupra structurii mijloacelor proprii. Și în momentul de față, um, și acum nu vreau să vorbesc în extenso la un raport la care particip uh, din partea comisiilor ECON și comisiilor de uh, buget în ceea ce privește aceste mijloace financiare. Um, și acolo se pune problema acestor resurse și a alcătuirii generale a bugetului până la urmă. Aș ruga încă o dată secretariatul să abordeze comisia pentru a ne furniza o sinteză a evaluărilor efectuate în ultima vreme și a celor uh, preconizate pentru anul următor, astfel încât și noi să putem uh, face o analiză corespunzătoare și să tragem concluziile care se impun pentru negocierile CFM, dar și pentru procedura bugetară anuală. Mulțumesc foarte mult, vom susține acest demers. Mulțumesc foarte mult, domnule Böge. Termenul de depunere a amendamentelor este 25 aprilie, ora 12. Și acum am să uh, predau ștafeta domnului vicepreședinte Winkler pentru următorul punct numărul 7. Uh, dear colleagues, so the next uh, item Dragi colegi, așadar următorul punct de pe ordinea noastră de zi se referă la implementarea recomandărilor Parlamentului în 2010 privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea corporativă și am să dau uh, cuvântul raportoarei noastre, doamnei Forența. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc colegilor din această comisie, dar și celor din celelalte comisii care au formulat un aviz pentru acest raport. În special, aș dori să mulțumesc uh, colegilor uh, raportori din umbră, secretariatului dar și Comisiei Europene. Cred că am ajuns la un punct în care numărul mare de amendamente care au fost introduse îmbogățesc uh, contribuțiile primite deja din partea ONG-urilor și a societății civile și a partenerilor sociali, astfel încât suntem în măsură să avem un raport care să se ridice la înălțimea provocărilor pe care le abordează acest raport. Aș dori să vă reamintesc aici un element pentru a demara discuția um, pe marginea acestui raport. Este pentru prima dată când se elaborează un raport care are în vedere implementarea unui număr de trei rapoarte precedente a Parlamentului pentru a face ca Consiliul și Comisia să își asume mai multă responsabilitate față de ceea ce s-a făcut începând din 2010 și până acum, includând toate noutățile care au apărut în această perioadă. Este vorba de implementarea unui număr de trei rapoarte care toate arată cât de importantă este politica comercială a Uniunii în provocarea de a impune drepturile omului, dar și responsabilitatea socială a întreprinderilor și sustenabilitatea dezvoltării. În această dezbatere aș dori să subliniez câteva criterii pe care mi-am bazat uh, munca. În primul rând, ambițiile pe care le-am prin acest raport din proprie inițiativă. Eu cred că se impune să preluăm contribuțiile ONG-urilor și sindicatelor cu care ne-am consultat în elaborarea acestui raport și de a avea o privire de perspectivă și să nu ne uităm doar la aplicabilitatea imediată, dar și la Uh, obiectivele pe termen mai lung al raportului, fie că e voie, vorba de un nivel bilateral sau multilateral, sau dacă este vorba de chestiuni fundamentale precum reforma OMC. De aceea aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au înaintat amendamente. Trebuie să spun că nu sunt uh, de acord cu amendamentele care încearcă să reducă nivelul de ambiție. În schimb, accept cu plăcere acele amendamente care își propun ca aceste instrumente să fie mai incisive, precum uh, grupuri consultative, clauzele pentru implementarea drepturilor omului și amendamentele care privesc dezvoltarea durabilă. Cred că cel de-al uh, doilea punct uh, esențial ar fi să nu ne întoarcem în trecut să nu revenim înaintea realizărilor pe care le-am obținut înainte de 2010. Ceea ce am obținut atunci trebuie consolidat. Mă referesc de pildă, mă refer de pildă la anumite amendamente care se referă la convențiile 8 plus 4 ale Organizației Internaționale a Muncii și de asemenea angajamentele pentru de a implica și părțile sociale. Eu cred că Comisia trebuie să facă ceea ce a promis. Un ultim criteriu pe care îl consider fundamental se referă la rolul mai incisiv a Parlamentului European, atât în ceea ce privește valorile de impact, cât și monitorizarea acordurilor comerciale. Cred că consolidarea rolului Parlamentului reprezintă o axă fundamentală uh, Um, în acest raport. Sper că am reușit să evidențiez în mod clar care mi-au fost intențiile și um, că am reușit și să arăt dificultatea cu care m-am confruntat în a formula într-un spațiu restrâns toate aceste idei care se referă la implementarea celor trei rapoarte. În ceea ce privește GSP, cred că toți suntem de acord că trebuie să reacționăm mai eficient la încălcarea acestora și, de asemenea, să punem accentul pe o mai mare monitorizare din partea Parlamentului și pe implicarea părților sociale. În al doilea rând, aș dori să mulțumesc și doamnei Keller pentru contribuția oferită și cred că nu putem accepta amendamente care minimalizează angajamentul Parlamentului cu privire la aceste teme. Cred că posibilitatea de a susține resurse energetice curate uh, trebuie dusă mai departe și uh, de asemenea și renunțarea la combustibilii fosili. Cred că aici putem găsi o înțelegere. De asemenea, doresc să mulțumesc colegei Kirton Darling pentru contribuția sa importantă, în special în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor. Eu cred că în momentul de față avem o viziune depășită a angajamentelor sociale a întreprinderilor care nu sunt eficiente. Acest lucru, desigur, nu exclude un dialog, ca de pildă în cazul care a privit Bangladeshul. Și aici se impune de asemenea să punem mai mult accentul și asupra responsabilității sociale a întreprinderilor. Și în încheiere aș dori să subliniez încă o dată că sunt deschisă unui dialog cu raportorii din umbră și în general cu dezbaterea cu colegii. Cred că este un demers important, nu doar pentru Parlament, ci și pentru Comisie, pentru că știm cu toții că politica comercială devine un capitol din ce în ce mai important al politicii Uniunii. Mulțumesc! Thank you very much, dear colleagues, just for... Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru informarea dumneavoastră. Avem 219 amendamente la acest raport, așa cum a subliniat deja raportoarea noastră și alte 100 de amendamente din partea DV, Employment, FEM și AFE, celelalte comisii care au redactat avize. Și acum dau cuvântul raportorilor din partea grupurilor politice. Domnul Fisas. Colegă. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Doamna eurodeputată vrea să-și cere că nu este prezentă astăzi, Sunt într-o în străinătate și vrea să mă rog, să iau eu um, cuvântul numele ei. Obiectivul um, este legat de acțiunile luate de comisie începând cu 2010. Se încearcă un bilanț, reamintind obiectivele și acțiunile care trebuie să fie desfășurate. Având în vedere amendamentele depuse de doamna Hefi uh, la raportul doamnei Forența, este vorba, în primul rând, de a reminti că comerțul permite promovarea și protejarea valorilor pe care le promovează Uniunea Europeană pe scena internațională și permite așadar să se garanteze drepturile omului, precum și normele sociale și de mediu. În acest sens, uh, prezența capitolelor cu privire la dezvoltarea durabilă în acordurile comerciale este esențială. Trebuie să continuăm uh, dezvoltarea unei um, colaborări uh, multilaterale, în acest sens, cu actorii multinaționali um, Organizația Mondială a Comerțului, Națiunile Unite sau OCDE. Cât despre respectarea drepturilor omului, trebuie de asemenea să ne asigurăm că clauzele cu privire la drepturile omului prezente în acordurile comerciale sunt respectate și aplicate. În acest sens, este important să se facă o monitorizare periodică și detaliată a punerii în aplicare a acordurilor comerciale acest lucru trebuie să implice și Parlamentul European și actorii din societatea civilă. În acest sens, am reiterat solicitările noastre de instaurare a unor forumuri pentru dezvoltarea durabilă și grupuri consultative, bineînțeles, tot în scopul de a ne asigura de punerea în aplicare corectă a acordurilor și de respectare a drepturilor omului și a normelor de mediu și sociale, ne gândim uh, la dezvoltarea planurilor de acțiune, că care să poată fi aplicate împreună cu partenerii noștri, astfel încât uh, să corectăm uh, încălcarea sau nerespectarea anumitor clauze incluse în acordurile comerciale. De asemenea, așa cum am anunțat, am uh, cerut că trebuie să fie monitorizat sistemul SGP+, care contribuie la respectarea drepturilor omului și, drepturilor și normelor de mediu și sociale lupta împotriva muncii forțate și muncii în rândul copiilor face parte din um, punctele pe care am vrut să le promovăm. Solicităm comisiei să ia măsuri în acest sens și propunem să se integreze în acordurile comerciale obiectivul de luptă împotriva muncii forțate și împotriva muncii în rândul copiilor, integrând um, acolo um, clauze legate de dezvoltarea durabilă și solicităm o propunere legislativă echilibrată și realistă, așa cum am cerut în 2010. Și am mai depus amendamente care vizează răspunderea socială a întreprinderilor pentru a reaminti lansarea pactului cu privire la durabilitate după tragedia de la Rana Plaza din 2013. Solicităm ca um, Comisia să extindă acest tip de programe și de măsuri și la alți parteneri în plus, facem apel la Comisie să actualizeze strategia sa cu privire la răspunderea socială a întreprinderilor. Vă mulțumesc. Uh, thank you very much. Mulțumim foarte mult, domnule Fisas. Și acum în numele SND are, vorba, are cuvântul doamna Gerling. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului raportor numărul mare de amendamente aduse la acest raport um, arată cât de important este pentru membrii. Noi de la socialiști considerăm că este un pilon esențial al politicii unui comerț echitabil și sperăm că negocierile pentru un text de compromis vor uh, atinge așteptările celor din afara Parlamentului care se bazează pe noi uh, să includem aceste dispoziții în acordurile comerciale. Pentru unii este o chestiune chiar de viață și de moarte sau de sănătate și considerăm că aceste tematici trebuie să fie tratate în mod uh, responsabil. Împreună cu colegii mei am introdus două seturi de amendamente, unul care să reechilibreze proiectul de raport astfel încât să însemne o evaluare corespunzătoare a ceea ce a făcut Comisia și ce n-a făcut pentru a veni întâmpinarea cererilor noastre încă din 2010. Celălalt set de amendamente se referă la noi idei pentru a ne baza pe primii ani de punere în aplicare uh, a capitolelor um, legate de dezvoltare durabilă și unele care au venit și ca urmare a evoluțiilor recente printre care și uh, evenimentele tragice de la Rana Plaza și măsurile care au fost um, um, dezvoltate la OECD privind răspunderea pe întreg lanțul de valoare. Există de asemenea și propuneri care ne-ar duce cu șase ani în urmă la pozițiile care cumva au ajuns sub uh, dispozițiile noastre și rezoluțiile din 2010. Credibilitatea noastră ar fi pusă sub uh, semnul întoarele dacă ne-am uh, um, contrazice astfel. Deja lupta pentru amendamentele de compromis abia a început, sperăm să fim constructivi. Raportul acesta deja este cu mult întârziat, ar fi de neacceptat să mai vedem și o scădere și mai mare a dispozițiilor legate de răspunderea um, întreprinderilor în ceea ce privește drepturile omului în uh, comerț. Comisarul Malmström a, a făcut din dispozițiile privind dezvoltarea durabilă ca una dintre prioritățile sale. Trebuie să fim foarte coerenți în ceea ce privește așteptările noastre de la ea și de la Comisie și despre modul în care prioritățile acestea ar trebui să fie monitorizate concret prin implicarea celor care sunt afectați, astfel încât să ne asigurăm că, într-adevăr, cuvintele noastre chiar se transformă în măsuri. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În numele CR vicepreședintele nostru. Mulțumesc, domnule președinte. În conformitate cu politicile noastre pro-comerciale și pro-dezvoltare durabilă, considerăm că am obținut mult mai mult în ceea ce privește standardele sociale de mediu și drepturile omului dacă am tratat partenerii noștri uh, ca pe unii egali și pe care să implicăm, să existe angajamente în sectoarele în care mm, avem uh, schimburi comerciale. Nu prea suntem mulțumiți de o linie importantă din uh, proiectul uh, inițial de aviz, care ar putea să fie numit un fel de politizare a comerțului. Sigur că putem să ne să fim de acord cu raportorul că pune accentul pe monitorizare și pe implementare, pe punerea în aplicare a unor uh, acordurilor comerciale existente, dar politizarea comerțului ni se pare nouă că reprezintă o um, cale potențial dăunătoare. Cu ce nu putem fi de acord în mod deosebit? Nu putem fi de acord cu condițiile uh, în acordurile viitoare legate de uh, evaluările de impact și de asemenea nu înțelegem um, acest mecanism de soluționare a disputelor care să fie direct accesibil pentru partenerii comerciali. Nu prea înțelegem mm, formulările făcute raportul aici. De asemenea, avem îndoieli cu privire la sancțiuni și la suspendarea înțelegerilor comerciale în funcție de circumstanțe și, nu în ultimul rând, ca de obicei, în mod sistematic contestăm uh, abordarea obligatorie în ceea ce privește răspunderea socială a întreprinderilor. Am uh, depus amendamente în acest sens. Vedeți că divergențele de opinii sunt destul de mari, oricum dorim să continuăm negocierile, să fim părtași la procesul de negociere și vrem să ajungem la amendamente de compromis, cel puțin în domeniile care se referă la punerea în aplicare eficientă a înțelegerilor comerciale, transpunerea negocierilor și alte sectoare, alte domenii. Așteptăm cu interes următoarea întâlnire cu raportorii din umbră și suntem dispuși să contribuim într-un mod constructiv. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult în numele liberalilor Hanutacula. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele Marielei de Sarnes, care este raportorul din umbră pentru noi. Aș dori să-i mulțumesc, um, domnule raportor, pentru activitate. Au fost foarte multe amendamente depuse. Împreună cu raportorii din urmă lucrăm cam la vreo 20 de amendamente de compromis. Ne propunem un rezultat uh, consensual și bun. Uh, încercăm să avem o rezoluție care să se bazeze pe recomandările făcute de Parlament în 2010, adresate Comisiei în domeniul răspunderii sociale a întreprinderilor. Să fim mai ambițioși în uh, abordarea noastră câteva um, elemente cheie sunt uh, reflectate în uh, textul final. Și mai venim și noi cu amendamente. În primul rând, Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol activ în um, realizarea obiectivelor Națiunilor Unite în ceea ce privește dezvoltarea durabilă pentru 2030. În al doilea rând, chestiunile de um, echilibru între Um, bărbați și femei și drepturile omului trebuie să fie luate în considerare mai mult în noile strategii pentru uh, comerțele Comisiei și evaluarea de impact sistematică ar trebui să se desfășoare înainte de fiecare negociere comercială. Ar trebui să examineze foarte bine chestiunile de dezvoltare durabilă și să se Uh, axeze pe mm, populațiile cele mai vulnerabile, mai ales uh, cele care fac parte din minorități sau care sunt izolate geografic. Mm, de exemplu, este situația um, regiunilor uh, cele mai periferice. Comisia um, s-a angajat să facă în astfel de evaluări înainte de negocierile comerciale, dar nu s-a întâmplat acest lucru în mod sistematic. În plus, noi ar trebui să contribuim la tranziția energetică și inițiativa Bunul Verzi este un uh, bun pas în acest sens. Și în sfârșit, sunt câteva inițiative, cum ar fi etichetele ecologice, sau dezvăluirea unor informații financiare sunt importante pentru a determina companiile să aibă un comportament mai social și mai responsabil din punct de vedere ecologic. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum, în numele verzilor Ska Keller. Mulțumesc, uh, doamne raportor, pentru un uh, raport excelent. Noi am depus câteva amendamente. Din punctul nostru de vedere, clauzele privind dreptul omului chiar trebuie să fie puse în aplicare. Dacă avem acorduri comerciale, totul se pune în aplicare, există sancțiuni, deci este foarte esențial. Dacă um, avem chiar gânduri serioase să punem un accent mai mare cu privire la drepturile omului și uh, răspunderea comercială, răspunderea socială a întreprinderilor. Chiar trebuie să facem acest lucru, e foarte important pentru noi. Referitor la ce s-a recomandat de către Parlament să se introducă o clauză cu privire la munca forțată și munca în rândul copiilor, uh, nu este o solicitare nouă, dar Comisia nu a reacționat până acum la aceasta și este foarte important să reapară în acest raport, pentru că este încă o recomandare care a rămas în suspans, Trebuie să avem un răspuns în acest sens. Cât despre amendamentele care vizează mediul, în primul rând um, să facem apel la Comisie să nu se mai opună um, chestiunile, să trateze chestiunile Uh, comerciale în cele legate de mediu, să nu mai există o contradicție. De asemenea, facem apel la Comisie să facă progrese clare între a face o diferențiere între produsele în sine și metodele de producție. Nu prea am văzut uh, progrese în ultimii șase ani, deci și aici ar fi multe de făcut. Parlamentul European a cerut în trecut Comisiei să ține cont de o ajustare a taxelor uh, transfrontaliere și chiar de curând uh, Parlamentul European i-a cerut Comisiei să țină cont de acest instrument în uh, cadrul revizirii um, ETS. Ni se pare că trebuie propus din nou pentru ca um, niște efecte să apară. De asemenea, facem apel la Comisie să includă în legislația Uniunii Europene standardele OCDE și um, ONU în ceea ce privește lanțul um, de producție, lanțul de valoare, pentru că încă apar probleme legate de modul în care putem să ne asigurăm că drepturile omului și cele legate de RSI um, pot fi luate în considerare. Deci chiar am dorit că trebuie să, că, să spunem și noi ceva în, în acest raport. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, în numele FDD, Tiziana Beghin. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportoarei pentru munca depusă. Foarte pe scurt, aș dori să reiau dezbaterea de Comisia pentru Ocupare și Politici Sociale, unde am fost raportoare pentru avizul pentru această comisie. No, eu, dar și colegii din alte grupuri politice, am considerat că trebuie să plecăm de la un punct de importanță primordială, respectarea de către parteneriștri comerciali a celor opt norme fundamentale în ceea ce privește uh, munca și a convențiilor uh, OIM. Aceste clauze trebuie incluse în toate tratatele noastre și în toate acordurile comerciale și multilaterale ale Uniunii pentru garantarea implementării acestora. Dar o clauză nu este suficientă. Ieri am intervenit în Comisia pentru Ocupare denuncind abuzul asupra lucrătorilor în Corea de Sud și implicarea uh, guvernului respectiv în masacrul activiștilor ambientali. Acest lucru este datorită absenței unui acord de liber schimb cu Europa care promite de apărarea drepturilor omului, dar nu este eficace. Aceste clauze uh, sunt necesare, dar uh, sunt inutile dacă nu se pot și controla. E important să avem și clauze de dezvoltare uh, sustenabilă în acordul de liber schimb, dar e nevoie și de control și implicarea partenerilor sociali și mecanisme uh, pentru în caz de nerespectare. Un alt punct pentru care sunt mândră este că eu și colegii cerem ca clauzele de suspendare în acordurile bilaterale să fie activate atunci când se violează în mod grav uh, clauzele în ceea ce privește drepturile omului, clauze sociale sau de mediu. Nu are niciun sens uh, doar uh, să ne arătăm dinții dacă apoi nu suntem dispuși să și mușcăm. Eu cred că e important să existe stimulente pentru ca și întreprinderile să-și asume responsabilitatea care le revine. Asta în special în ceea ce privește eh, responsabilitatea de eh, mediu, dar și uh, evaziunea fiscală. Aici trebuie să responsabilizăm lanțurile de aprovizare, așa cum se încearcă pentru mineralele din zonele de conflict. În plus, mai sugerăm și un post de observator la conferințele ministeriale ale OMC. Câteva dintre sugestiile noastre figurează deja în textul raportoare și sper că principiile avizului nostru, care au fost adoptate cu o largă majoritate în Comisia de Ocupare, vor putea fi preluate și de către domnul raportor. Uh, ok, uh, now I turn to the colleagues if any... Mulțumesc. Acum îi întreb pe ceilalți colegi dacă mai are cineva de făcut vreo observație suplimentară. Dacă nu, atunci uh, am să întreb comisia dacă are câteva observații. Silvia Fomentini de la DG Trade. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru comentariile foarte interesante. Mi s-a cerut să fiu succint, așa că aș vrea să punctez doar câteva lucruri. În primul rând, vreau să reiterez interesul Comisiei în activitatea acestei, acestui Parlament la acest raport. E foarte interesant partea de drepturile omului și chestiuni de mediu. Acestea sunt foarte importante și pentru Comisie. Vreau de asemenea să mulțumesc, doamne raportor, și celorlalți colegi pentru deschiderea către dialog cu Comisie și pentru angajamentul pe care și l-au asumat pentru etapele următoare ale acestei activități. Eu cred că discuțiile de acum și numărul mare de amendamente care au fost um, depuse nu pot decât să confirme că este un subiect foarte bogat, foarte complex um, N-am să comentez fiecare amendament, ar dura prea mult, dar aș vrea să punctez câteva aspecte. În primul rând, Comisia salută faptul că um, multe amendamente sugerează um, recunoașterea um, a ceea ce s-a reușit până acum, răspunderea, un uh, comportament responsabil și capitole noi. Apoi sunt câteva amendamente pe care nu le-am uh, tratat în uh, rezoluțiile anterioare, cum ar fi pachetul privind uh, Bangladesh. Mi se pare interesant că vedem acest lucru în uh, amendamente. De asemenea, salutăm faptul că au existat mai multe amendamente care au uh, subliniat activitatea care s-a făcut împreună cu organizațiile internaționale care joacă în continuare un rol important în angajamentul nostru pe aceste subiecte. De asemenea, salutăm faptul că mai multe amendamente își doresc un echilibru între ce a făcut politica comercială și ce au făcut alte politici sau ce pot să facă tot acestea. Este o chestiune esențială de coerența politicilor modul în care se aliniază acesta, mai ales când e vorba de politicile de comerț și de dezvoltare. În sfârșit, uh, unele amendamente par uh, să aibă mai multe imprecizii din punct de vedere al realităților. Ni se pare mm, că acest lucru poate să fie rezolvat în etapele următoare în progresul acesta pe acest dosar. Mă opresc aici pentru a respecta consângerile de timp, dar uh, Vreau să reiterez că vă stăm la dispoziție în continuare și suntem foarte interesați să continuăm dialogul și uh, să fim implicați în următorii uh, pași. Vă mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Pentru a încheia, dar foarte pe scurt, din păcate, nu prea stăm bine cu timpul, dau din nou cuvântul doamnei raportor. Aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succintă. Aș dori să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care au intervenit, DigiTrade, dar și secretariatului Comisiei. Două specificații în ceea ce privește metoda. Reiau ceea ce am spus deja. Pentru mine este important ca în faza negocierilor compromisurilor, care este deja în curs, să fie implicați toți colegii, pentru că noi considerăm că importanța acestei tematici trebuie să își găsească o soluție bazată pe un consens cât mai larg. A doua chestiune se referă la calendar. S-a um, uh, menționat numărul mare de amendamente prezentate, dat fiind de importanța crucială uh, a tematicilor din cele trei rapoarte care acum se regăsesc într-unul singur. Eu cred că e important să mai să mai fi avut acest schimb de opinii important asupra amendamentelor și nu să fi trecut direct la vot. Avizul din partea DROA ne-a parvenit doar uh, luni, ceea ce a dus la o prelungire a termenelor care nu ține de voința noastră și de complexitatea temelor abordate. În mod sintetic, vis-a-vis -vis de cele spuse de colegi, și eu sunt convinsă că tematica dezvoltării durabile trebuie să aibă un loc central în raport, la fel ca și tema crucială care figurează deja în raport a luptei împotriva muncii minorilor. Așa cum spunea și colega Kirton Darling, cred și eu că este important să impunem și tematica bugetară și uh, cele făcute de comisie din 2010 până acum și evident trebuie subliniate și părțile pozitive, precum pachetul pentru Bangladesh, la fel cum trebuie ținut cont și de noile propuneri care vizează comerțul sustenabil. Acestea vor uh, face din acest raport un raport uh, concret și aici reiau cele spuse de doamna Begin, aspecte foarte pertinente. Acest lucru semnifică ca Parlamentul să dispună de niște instrumente concrete și nu de o politizare a comerțului și înseamnă ca anumite instrumente să capete caracter obligatoriu în ceea ce privește drepturile omului și dezvoltarea durabilă. Mulțumesc și colegei Keller în ceea ce privește aspectele, în ceea ce privește menționate vis-a-vis -vis de munca forțată și clauza cu privire la drepturile omului. Și aș dori de asemenea să îi mulțumesc colegei Beghin și Comisiei pentru Ocupare, pentru că cred că tematica convențiilor OIM reprezintă o temă fundamentală și Parlamentul, pentru Parlament în general, dezvoltarea durabilă și condițiile sociale reprezintă uh, teme importante, dar care nu pot fi urmărite cu eficacitate. Noi considerăm că trebuie să existe o corespondență între politica comercială și uh, concretețea la care ar trebui să contribuie acest uh, Parlament în ceea ce privește respectarea acestora. Mulțumesc, doamnă raportor. Votul în cadrul Comisiei INTA este prevăzut pe 23-24 uh, mai și apoi va trebui să mai vedem când intră în plen. Încheiem astăzi, astfel acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 8. Și îmi cer scuze, dragi colegi, se pare că nu mă prea pricep la conducerea acestor uh, ședințe pentru că nu prea am reușit să impun uh, rigurozitate în ceea ce privește timpii de vorbire. Trecem totuși acum la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile, care se bazează, după cum știți, pe comunicarea prezentată de doamna comisar Malström în comisia noastră cu titlul Comerț pentru toți, comunicare prezentată în octombrie anul trecut și vizează viitorul uh, strategiei pentru comerț și investiție. Noi am decis să redactăm un raport în uh, februarie vis-a-vis -vis de acest raport și acum dau cuvântul raportoarei Tiziana Beghin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru documentul um, furnizat, care este atât interesant cât și necesar și aș dori să mulțumesc președintelui, coordonatorilor și raportorilor din umbră pentru încrederea acordată. Uniunea Europeană a aștepta cu interes un astfel de document programatic. N-am să mă refer foarte mult la documentul Comisiei, pe care pot să-l împărtășesc, doar vreau să menționez uh, lucrurile pe care am vrut să le adaug. Consider că documentul uh, reprezentativ, Comerț pentru Toți, trebuie să ducă la o politică mai responsabilă. Responsabilitatea este un cuvânt foarte frumos, dar pentru unii fără semnificație și pentru ca să nu rămâne vorbe goale, vreau să punctez următoarele. Responsabilitatea înseamnă dare de seamă vis-a-vis -vis de un controlor, care este Parlamentul European, dar în ultima instanță cetățenii care pentru a controla trebuie să știe. Iată de ce responsabilitatea merge mână-mână cu transparența care trebuie aplicată la toate nivelurile. Inițiativele de transparență deja întreprinse de comisie merită laude, dar trebuie replicate în mod sistematic pentru toate tratatele internaționale. Comunicarea cu Parlamentul și cu cetățenii trebuie să fie constantă și continuă. Consiliul de asemenea, trebuie să continue bunele practici a publicării mandatelor de negociere, pentru că doar un controlor informat este un controlor eficient. Responsabilitatea înseamnă recunoașterea propriului rol în internul unui sistem regional și mondial complex și să știi să acționezi în consecință. Politica comercială a Uniunii se încadrează într-un cadru mai larg și complex și trebuie să fie coerentă cu celelalte politici externe. Capitolele comerciale au consecințe profunde și sunt fundamentale pentru a face față migrației. Datorită forței sale, Uniunea are o greutate maximă în lanțul de valoare mondial și trebuie să folosească această greutate pentru a-și promova interesele. Uh, Aici uh, fac, uh, negociere, uh, fac referire la negocierile în curs în ceea ce privește minerale din zone de conflict. Responsabilitatea înseamnă a-și face propria treabă și atunci când e dificil, pentru că politica comercială trebuie să facă mai multe pentru a promova respectarea drepturilor omului, a normelor sociale și de mediu și responsabilitatea socială a întreprinderilor și, în definitiv, un sistem global bazat pe respectarea regulilor. De aceea sper că toate tratatele de liber schimb să conțin uh, capitole în ceea ce privește dezvoltarea durabilă care să fie și obligatorii, cu clauze de salvgardare și mecanisme prin intermediul cărora reprezentanții societății civile și noi eurodeputații pot să solicite comisiei să aibă anchete formale în ceea ce privește încălcarea regulilor. Politica comercială trebuie să includă pe cei mai slabi. 780 de milioane de oameni care trăiesc sub uh, Uh, pragul sărăciei și milioane de femei care nu iau parte la uh, viața economică a țărilor lor. Responsabilitatea înseamnă și respect, respect față de voința cetățenilor. De aceea, în documentul meu, cer un parteneriat consolidat între Comisie și cetățeni. Asta nu înseamnă doar că Parlamentul trebuie informat în timp și eficient, ci trebuie și implicat în toate etapele politicii comerciale și uh, în plus față de obligațiile dispuse prin tratat. Respectul față de Parlamentul European înseamnă accepta uh, dorința cetățenilor europeni transparența în ceea ce privește evoluția negocierilor asupra tratatelor în curs reprezintă voința cetățenilor europeni. Așa cum s-a dovedit și în documentul de follow-up în ceea ce privește rezoluția cu privire la TISA, unde se spune că Comisia nu poate să urmeze solicitării Parlamentului în ceea ce privește lista pozitivă. În plus, acest lucru se poate concretiza printr-o cerere foarte simplă. Uniunea nu trebuie să aplice tratate comerciale în mod provizoriu înainte ca Parlamentul să le fie adoptat. Responsabilitatea este și cea care îi vizează pe partenerii noștri comerciali, ceea ce privește recunoașterea sistemului multilateral ca o opțiune de preferat, care să se bazeze și asupra regulilor. Și acest lucru se poate face printr-o strategie regională țintită, în special în ceea ce privește Asia și America Latină. Dar responsabilitatea este în special față de cetățenii europeni care trebuie să fie protejați față de riscurile care uh, sunt create de cei care nu respectă regulile și le amenință sistemul de viață. De aceea trebuie să întărim sistemul nostru de apărare comercială și uh, asta în special în condițiile în care uh, China solicită statutul de economie de piață. Dar mai trebuie spus că doar 13% din imemorile noastre se aventurează în afara granițelor UE. Acest număr trebuie să crească și piețele de achiziții publice trebuie, aprenelor uh, străini trebuie să fie deschise și pentru întreprinderile noastre. Populația noastră este bine informată, dar pentru ca cetățenii noștri să beneficieze din plin, e nevoie și de politici de acompaniere prin formare, cercetare și dezvoltare. Și în fine, responsabilitatea înseamnă și colaborare. Aici mă refer la cooperarea în domeniul vamal, pentru că proceduri mai eficiente pot contribui la lupta împotriva contrabandei. Și termin spunând că sper că acest document va beneficia de o largă susținere. Am efectuat deja o primă rundă de consultări bilaterale și acum aștept cu interes și cu deschidere contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc. Uh, thank you very much, raportor. And... Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Mă întreb acum către grupurile politice și v-aș sugera, dat fiind faptul că în mai vom avea o nouă ocazie să dezbatem acest raport, să vă încercați să vă limitați la două minute cu contribuțiile noastre. Mai întâi, Daniel Caspari, PP. Stimați colegi, vreau să îi mulțumesc uh, colegei Beghin pentru uh, proiectul său de raport uh, foarte bun, echilibrat și totuși cuprinzător. Mă bucur că deja în acest proiect al său a inclus foarte multe din punctele care sunt importante pentru PPE. Și este interesant că tocmai sunt criticate tocmai aspectele pe care Comisia eh, le critica în activitatea noastră, pentru că asta promite un răspuns la propunerea inițială a Comisiei. Deci mă bucur să colaborez cu raportarea încă de acum. Uh, Mulțumesc și acum pentru Socialiști și Democrați. David Martin. Poftim. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc lui Daniel că mi-a oferit un plus de 30 de secunde. Iată doar câteva observații în stil telegrafic. Îi mulțumesc mai întâi doamnei Beghin pentru cooperarea sa, care a fost excelentă până acum. Raportul său este un foarte bun punct de plecare pentru consultările noastre. Pe noi ne interesează, în primul rând, că uh, angajamentele noastre de uh, pentru modelele comerciale eh, multilaterale sunt eh, în continuare ferme. Deci eh, credem că acordurile comerciale sunt necesare, dar sunt produse secundare ale relațiilor noastre externe în general. Ne, sunt importante capitole de societate civilă în aceste capitole. Ehm, nu sunt de neglijat nici elementele de transparență, dar urmărim și dosarele TTIP și celelalte care sunt de actualitate. Comisia trebuie să facă mai mult pentru a pune în aplicare și pentru a monitoriza punerea în aplicare a acordurilor comerciale și acordurilor de liber schimb. În ce, ce privește acordurile globale, Sigur că acordurile de liber schimb uh, sunt oportunități uh, pentru creștere și relații comerciale, dar trebuie să uh, implică și unele provocări în ce privește standardele sociale și standardele de mediu, iar în ce privește mineralele de conflict, aici uh, credem că o abordare cu caracter obligatoriu se impune. În ce privește comi comunicarea Comisiei, uh, suntem uh, chiar mirați faptul că în această comunicare a Comisiei nu se spune nimic despre China. De asemenea, ne surprinde faptul că nu se susține uh, o reformă a elementelor de uh, defensivă comercială și de politici uh, comerciale. Nu se menționează în comunicare nici nimic nici despre acordurile și perioada post cotonu care totuși ar fi fost important de menționat. Deci, cred că există totuși câteva elemente în uh, relațiile externe care trebuie uh, armonizate și sub raportul uh, relațiilor comerciale. Doamna McClarkin acum. Mulțumesc, domnule președinte, cât se poate de succint. Îi mulțumesc raportare pentru cooperare. Îi mulțumesc și pentru abordarea pe care a avut-o față de acest raport și pentru deschiderea față de cei puțini membri ECR pe care îi reprezintă aici. Um, trebuie să ne concentrăm mai mult asupra oportunităților pe care ni le oferă liberul schimb și comerțul uh, din care sunt uh, îndepărtate barierele comerciale și tarifare, respectiv non-tarifare. Acest lucru este important în special pentru IMM-urile care uh, sunt nevoite pentru a supraviețui să-și crească exporturile. Deci uh, sperăm că acest lucru va contribui până la urmă la creșterea ocupării. Uh, și la crearea de noi locuri de muncă. Trebuie să ne concentrăm acum asupra elementelor pe care Comisia trebuie să le îmbunătățească pentru a avansa negocierile pe care le avem, de pildă, cu Japonia și cu Statele Unite ale Americii. Trebuie să revedem aceste acorduri și pentru vitalele negocieri cu Asia trebuie să ne concentrăm mai mult și asupra serviciilor digitale, care sunt din ce în ce mai importante pentru noi. Deci voi adăuga și câteva amendamente pe aceste teme. Este importantă trimiterea eh, la eh, negocierile care sunt deja finalizate. Mă gândesc de pildă la CETA. În ce privește eh, China, trebuie să avem o referire foarte clară, dar asta înseamnă că și în această comisie și în acest parlament trebuie să mai avem o discuție pe fond în legătură cu măsurile legate de China. Aș vrea să mai adaug Uh, și un element uh, care, un amendament care vizează relațiile comerciale și protejarea animalelor sărbatice uh, în general și produselor realizate din animale sălbatice. Eu cred că este un raport foarte puternic, solid, care va fi solid, solid, susținut de toate grupurile parlamentare și va fi un mesaj foarte clar pentru Comisie. Uh, in my view, positive impact of... Domnule președinte, în ce privește uh, excedentul uh, de balanță comercială externă, aici uh, poziția noastră este de tip negativ. Eu totuși cred că putem să colaborăm cu raportarea pentru ca în cele din urmă textul să fie unul cu o formulare pozitivă. sunt convinsă că trebuie să reflectăm în text foarte clar prioritățile noastre, adică dimensiunea digitală a comerțului internațional, eh, digitalizarea în, serviciu, în domeniul serviciilor și trebuie, în general, să aducem la zi, adică în secolul 21, toate acordurile noastre comerciale. Cred că am putea să mai îmbunătățim eh, raportul, l-am putea face mai eh, mai echilibrat, să nu ne gândim doar la uh, producție și la reindustrializare, să ne gândim și la sectorul tehnologic în sensul mai larg. Iar în ce privește standardele și regulile, da, trebuie să le respectăm, dar putem să le și promovăm în într-un context mai larg al uh, relațiilor noastre externe. În ce privește uh, relația cu China, trebuie cumva menționată, este importantă, într-adevăr, dar știm că toate, aceste, toate chestiuni vor fi rezolvate până la sfârșitul anului și iar strategia noastră este pentru, pe uh, termen lung, așa o vede și că uh, comunicarea Comisiei. Ar trebui să ne concentrăm mai mult și asupra negocierilor uh, TTIP, TTIP. Um, știm că finalizarea cu succes a acestor negocieri este o prioritate politică. Și într-o notă ceva mai pozitivă, eu cred că am putea să evidențiem rolul IMM-urilor în ce privește comerțul internațional și o să depunem niște amendamente pe această temă. Mulțumesc. Mulțumesc, dau cuvântul acum, spune președintele domnului Helmut Scholz în, legătur, în numele GUE. Du, ähm, äh, eh, ich würde auch gerne äh, mich bei der Berichterstattung. Și eu vreau să-i mulțumesc raportoarei a analizat uh, în mod cumprizător majoritatea aspectelor care ne interesează. Mai întâi, în legătură cu comerțul echitabil, este, este o noutate, de fapt, ca acest comerț echitabil să intre în strategia Comisiei. Uh, înțelegem că Comisia Europeană se autosesizează și se angajează acum să ia în serios, uh, într-adevăr, partenerii din țări terțe. Vreau să mulțumesc uh, mai apoi uh, raportare și pentru modul concret uh, în care abordează diferite provocări și pentru exemplele concrete. Și noi, ca grup, vom mai depune câteva amenamente în care vom încerca fie să mai detaliem, să mai aprofundăm unele afirmații, fie să le consolidăm, să le conferim mai multă greutate inclusiv în secțiunea care vizează includerea uh, strategiei uh, comerciale în uh, planul multilateral al politicii internaționale și acțiunii externe a Uniunii Europene, dorim să, ține, să se țină cont și de evoluția demografică. În 2050, Uniunea Europeană va avea maxim 480 de milioane de locuitori, în timp ce Africa va avea 2,3 până la 2,8 miliarde. Deci trebuie încă astăzi să concepem strategii comerciale care să țină cont de acest aspect. Și cu asta ajung și la China. Într-adevăr, avem nevoie de afirmații mai puternice, dar statul și economia de piață reprezintă doar unul din aspecte. Trebuie să ne gândim mai profund ce înseamnă uh, relația cu astfel de parteneri atât de mari, atât de importanți și cum trebuie gestionate acestea. Tocmai am vorbit despre aspecte bugetare. Uh, așadar, cred că în uh, secțiunea cu trimitere la elementele bugetare trebuie să Eh, includem un, un text care se facă la trimitere la dimensiunea eh, de comerț exterior a bugetului Uniunii Europene. Sunt în... Mulțumesc, Helmut. Ehm, am, eh, am trecut deja cu două minute de de ceea ce am avut la dispoziție și deja abuzăm de încrederea uh, interpreților, așa că dau cuvântul verzilor rapid. I think we will first of all like to thank the, the rapporteur. That's... Mulțumesc, aș dori să mulțumesc raportorului. O să vedem și noi câteva amendamente, cu siguranță. Pe de o parte, acesta vizează nevoia de schimbarea paradigmei pentru că nu considerăm că politica comercială va rezolva problemele noastre interne, transparența, democrația, unde credem că se poate face mai mult, valori, lanțurile de valori uh, durabile, unde putem avea măsuri mai eficiente pentru a ne asigura că aceste lanțuri de aprovizionare sunt uh, tratate cu răspundere și uh, caracterul multilateral, care este un aspect important pentru noi. Considerăm că n-ar trebui să ne îndepărtăm de aspectul multilateral. Dacă vrem să avem uh, măsuri naționale, atunci ar trebui să um, punem um, OMC-ul în centrul strategiei noastre. Iată, foarte rapid rezumat al tuturor acestor pagini legate de direcția în care merg amendamentele noastre. Mulțumim foarte mult. Am o solicitare de luat cuvântul în numele membrilor. Dau cuvântul colegului Numorel. Mulțumesc, domnule președinte. Da, este un raport foarte interesant care trebuie să ne stimuleze pe noi, membrii Comisiei INTA, să invităm Comisia Europeană la un fel de revoluție intelectuală în ceea ce privește comerțul internațional. Considerăm că acest lucru ar putea să fie business as usual, nu mai poate să fie cazul. Trebuie, așa cum a spus și raportorul, trebuie ca cetățenii, oamenii să fie implicați de acum înainte, să fie o transparență de plină. Este mesajul pe care vrem să-l trimitem. Doamna Melstrom, în acest sens, a făcut câteva progrese față de predecesorul său, dar trebuie încă să facem multe pentru a trece de la cuvinte la fapte. Este ceea ce trebuie să se numească schimbul corect, negocieri cu norme și reguli. Aș vrea să menționez trei puncte, pentru că în uh, propunerea, în um, cuvintele uh, comisare s-au omis mai multe lucruri, agricultură, industrie. În primul rând trebuie să fim foarte atenți când e vorba de tip uh, CETA, Mercosur, Australia, Noua Zeelandă. Cred că trebuie să fie prudentă comisia atunci când negociază cu produse agricole sensibile, cum ar fi laptele, carne de porc sau de vită încă un lucru și cred că aici suntem uh, în unanimitate de acord, trebuie neapărat să se discute din nou statutul economiei de piață a Chinei în cadrul preocupărilor noastre, pentru că timpul se tot scurge și Parlamentul European trebuie să se exprime clar, nu mai e nevoie de ambiguitate. Și în, um, în, în al treilea rând, și aici o chestiune personală, nu e vorba de grupul meu, este vorba de um, achizițiile publice. Dacă la un moment dat partenerii noștri nu sunt de acord să-și deschidă achizițiile publice, atunci trebuie și noi, din Europeană, să ne gândim um, să, se, să punem în Europeană, să se spună că aceste lucruri trebuie să facă între europeni. Deci, cred că acest lucru trebuie să fie în uh, centrul uh, discuțiilor din Parlamentul nostru. Mulțumesc! Mulțumim, uh, dragi colegi, acum Comisia, numele DG Trade, Ian Folger. Aveți cuvântul, vorbim despre o revoluție dar trebuie să fiți succint. Vă rog să fiți. Mulțumesc, domnule președinte, estimați membrii, mi-ați furat replica, vreau să spun. Dacă îmi permit uh, colegii, interpreți într-un minut și jumate, nu cred că pot să vin cu o revoluție intelectuală, dar o să încerc să tratez cât mai multe dintre punctele menționate. Mulțumesc în primul rând doamnei Beghin și celorlalți colegii cu care am avut ocazia să mă întâlnesc, să discutăm um, acest subiect. Um, nu se pot acoperi totul. La transparență, am făcut eforturi uh, reale în ultimii ani și ne-am concentrat în special în uh, strategia noastră comercială pe acest lucru. Acest lucru se leagă și de ce a spus domnul Martin, că trebuie să se publice mandatele de negociere, propunerile de negociere facem acest lucru când se poate, dialog cu societatea civilă, dacă vă uitați uh, la perspectiva pe 10-15 ani, mi-aduc aminte că pe vremea când se discutau în Cancun și um, Hong Kong, uh, eram um, în cu totul altă etapă față de cea de acum, cred că s-au făcut progrese foarte mari și acest lucru a venit și din faptul că noi am ascultat pe colegii din acest uh, for cât despre echitate între bărbați și femei, la fel s-a notat uh, aspectul, apoi în ceea ce privește lupta împotriva corupției și chestiunile conexe, e foarte binevenit un stimulent din partea acestui Parlament. Uh, iar uh, în legătură cu ce a spus domnul Caspari, așteptăm cu, intenție, cu interes amendamentele pe care uh, le va propune grupul său și uh, mulțumim pentru observațiile pozitive, cât despre uh, ce a spus domnul Martens cu privire la sistemul multilateral. Ne, uh, ne dăm silință aici, încercăm cât despre agenda privind punerea în aplicare, e un element esențial legat de comerțul pentru toți. Ar putea să ne ia ceva timp și la nivel de DG Comerț ca să facem progrese, dar încă o dată încercăm. Cât despre China, e bine, acest lucru se discută la un nivel uh, politic foarte înalt, mai degrabă la asta s-a comisarul Maelstrom, uh, o să vină mâine aici, iar mm, și la nivel de oficial s-a luat uh, acte acest, de această observație, doamna Clark a vorbit despre servicii digitale, sunt discutate în, la Geneva și în contextul post-Nairobi, deci, cu siguranță, nu ignorăm subiectul. Apoi s-a mai menționat um, rezultatele pozitive și cele negative. Cred că acest lucru pot să fie, poate să fie menționat și mai bine în amendamente. Nu vrem să se subestimeze importanța efectelor negative. S-ar putea ca acestea să apară, dar cred că membrii acestei comisii sunt de acord cu ce spune Comisia în general, că motivul pe care vrem să uh, să venim cu niște agende foarte ample în ceea ce privește DCFTA, este tocmai ca să se compenseze și să minimizeze efectele negative generale. Și sper că acest lucru poate fi sprijinit de Parlament. Am luat act de comentariile domnului Scholz cu privire la revoluția in, um, intelectuală, sper că nu cred că am reușit una, dar um, Mulțumesc pentru răbdare. Mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorului dacă mai uh, are ceva de adăugat. Păi, le ringrazio, președinte, mai în consider... Vă mulțumesc, domnule președinte, însă dat fiind faptul că nu mai avem timp, uh, nu mai vreau decât să le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții și pentru deschiderea de care au dat dovadă. Sper, desigur, să putem uh, coopera în continuare bine și pe detalii și și, de asemenea, trag speranța că în viitoarea dezbatere în comisie vom avea un pic mai mult timp pentru astfel de temă care cere mai multă flexibilitate ca timp. Mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor este 25 aprilie, ora prânzului. Și închei această ședință reamintindu-vă că la ora 15 ne reluăm lucrările și ne bucurăm de vizita ministrului pentru comerț internațional din Canada, doamna Cristia Freeland și vă mulțumesc.